It's 10.30 and we need to start. Today we are going to be very busy because we, as you remember we... Dragi colegi, știți bine că am hotărât să avem o ședință pe o singură zi și nu pe două. Deci mâine nu lucrăm, deci suntem presați de timp. Trecem repede la ordinea de zi, se poate adopta și vă mulțumesc foarte mult. Dacă nu sunt obiecțiuni, am câteva anunțuri. Astăzi, după cum știți, avem o întâlnire comună cu AFCO. Așadar, voi opri această întâlnire la 11.45 pentru a putea să mergem la Comisia AFCO și să o ascultăm pe doamna ombudsman Emily O'Reilly, care ne va prezenta raportul special privind uh, transparența la Consiliul. E foarte bine că această ședință are loc la AFCO la etajul 5, chiar în această clădire. Va fi simplu, luați liftul și deci putem să ne asigurăm că începem la timp. Pe de altă parte, vom fi foarte atenți, bineînțeles, la factorul timp. În această dimineață, ca de obicei, dar astăzi poate mai mult decât oricând, de asemenea vreau să vă informez că administratoarea noastră, Ina Sokolska, se duce la departamentul uh, Policy C în iulie acum, la sfârșitul iulie. Vă mulțumim foarte mult pentru contribuție, Ina, și mult, mult succes pe viitor. Vă urăm și, de asemenea, mulțumiri pentru munca deosebită în cadrul secretariatului. Nu vei pleca prea departe, deci ne vom mai vedea și s-a întâmplat uh, ca mulți administratori au, să plece de la noi și apoi totuși să se întoarcă, pentru că le-a fost dor de noi. Cu siguranță o să fie cazul și de această dată. De asemenea, bineînțeles că trebuie să aprobăm ordinea de zi pentru întâlnirea de pe 16 mai. Ați primit acest document, proces verbal, se poate aproba și vă mulțumesc. Acum la diverse, nu sunt observații, cereri de luarele de cuvânt. Deci putem să trecem la vot și Eleonora a cerut cuvântul. Evi, mulțumesc foarte mult, o să fiu foarte succintă. Creșterea bugetară care a fost propusă pentru bugetul european al uh, ombudsmanului uh, înseamnă faptul că au crescut responsabilitățile acestei uh, entități în misiunea sa. Volumul de muncă în 2017 pentru ombudsman a crescut foarte mult, atât ca plângeri individuale, cât și ca anchete mai complexe. Deci este o tendință în creștere, în creștere accentuată și în anul acesta, 2018 și Comisia și Parlamentul au cerut să se implice mai mult ombudsmanul în diferitele anchete care vizează hărțuirea, de pildă, pentru a avea, de asemenea, măsuri de protecție mai mare pentru avertizori, whistleblower. Noi am cerut uh, o propunere, am cerut o creștere a bugetului pentru ombudsman către comisie. Nu ni s-a răspuns decât uh, parțial. Resursele adăugate în plus nu vor fi uh, cheltuite decât pentru personal, cheltuieli de personal și nu neapărat pentru a eficientiza restul acțiunilor sale. În orice caz, sperăm că totuși că acesta avea un impact uh, bun asupra uh, protecției uh, drepturilor cetățenilor noștri. Mulțumesc foarte mult! Putem să trecem la vot și cred că putem să votăm electronic, pentru că v-ați adus cartelele de vot. Am deschis votul. Și votul s-a închis și s-a adoptat. Vă mulțumesc foarte mult! Trecem acum la prima petiție, 586, ce privește o, o um, încălcare posibilă a legislației în materie de deșeuri din Galicia, Spania. Petiționarul nu este prezent documentele primite nu sunt în spaniolă, ci în limba galego, limba din Galicia. A fost un pic complicat să, pentru asta. Dau cuvântul imediat uh, reprezentantului comisiei, domnul Diaz del Castillo. Mulțumesc foarte mult și bună ziua tuturor! La această, la această petiție vreau să menționez următoarele. Comisia a mai explicat uh, despre ce e vorba cu acest plan uh, pentru Galicia, pentru deșeuri, care acoperă anii 2010-2020. Acest plan a fost evaluat de către Comisie și s-a dovedit că el răspunde cerințelor minime din directiva cadru deșeuri s-au uh, atins țintele menționate acolo. De asemenea, se arată în acest plan în mod detaliat bugetul, acțiunile urmărite uh, și modul în care, uh, de pildă, se vor construi noile instalații vizate. Toate aceste măsuri vizează um, gradul de acoperire uh, Uh, care a fost uh, scăzut atât în ce privește groapa de gunoi, cât și ce privește alte măsuri de reciclare și reutilizare. Comisia propune că acest plan, uh, care a fost recent modificat, să fie analizat în continuare, pentru că noi avem legislație în materie care a fost recent modificată și uh, țintele de reciclare sunt mai ridicate și volumul de deșeuri aruncate la groapa de gunoi trebuie să scadă. De asemenea, se pune mult accentul pe separarea deșeurilor. În acest sens, noi ne propunem ca pentru anul 2020 să evaluăm uh, aceste planuri uh, pentru deșeuri, nu numai pentru Galicia și pentru alte Uh, țări și regiuni, pentru că ele trebuie să fie mai uh, ambițioase. Noi ne așteptăm ca, bineînțeles, și regiunile să aibă cuvânt de spus în planurile acestea, deși ele au valență națională. Acestea fiind spuse, Comisia nu poate să uh, se amestece când vine vorba de strategia pentru deșeuri. Uh, adoptată de o țară sau alta. Autoritățile competente naționale au cuvântul de spus. În sfârșit, pentru următoarea perioadă financiară, care începe în 2021, deci pentru fondurile de mm, coeziune, Comisia nu va proceda la cofinanțare dacă cumva în proiecte apar uh, uzine chimice, incineratoare sau alte uh, gropi de gunoi uh, clasice. După câte înțelegem noi, situația, situația uh, aceasta merită să fie îmbunătățită nu numai în Galicia și uh, în toată Spania, să se recicleze mai mult, să se arunce mai puțin. Mai mult decât atât, există o țintă de 50% pentru 2020, iar în 2016, de pildă, Spania, de pildă, atinsese de-abia 13% ca și țintă. Deci, probabil că până în 2020 Spania nu va ajunge la cei 50% propuși, din acest uh, motiv am declanșat un mecanism de avertisment timpuriu care face parte din legislația în materie modificată recent, care înseamnă că se notifică autoritățile competente. Ne-am și întâlnit cu ei în această primăvară. De altfel, și plănuim uh, activități pe următorii doi ani pentru a îi ajuta să-și atingă acea țintă scontată am avut, uh, am propus și o foaie de drum pentru Spania cu o serie de măsuri. Nu vreau să intru acum în detaliu ca să nu vă răpesc prea mult timpul. Per ansamblu, planul pentru deșeu, de gestiunea deșeurilor uh, din Galicia este conform cu legislația UE. Ne așteptăm ca acest plan să fie supus unei analize în curând și o vom face, deci, în curând, de, de îndată ce vom avea tot uh, acest plan la dispoziție. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul colegilor. Vă rog frumos să nu depășiți un minut și jumătate în intervenția dumneavoastră. În primul rând, doamna Accenta Rodriguez, fără microfon din sală. Oh, okay, okay. So the floor goes to you, if you insist. Yes, uh, Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Uh, în primul rând mă adresez interpreților. Vreau să exprim un mesaj de solidaritate cu greva interpreților. Vreau să vă spun că m-aș referi la acea platformă galițiană împotriva incinerării, acea asociație pe care o cunosc pentru că în 2013 eu m-am alăturat acestei mișcări. Cunosc aceste persoane, le-am întâlnit și la întâlnirea verzilor am reiterat nevoia de a trata această, de a, de a rezolva această petiție. Din păcate, petiționarul nu este prezent astăzi aici, reprezentantul asociației respective. Eu cred că petiția trebuie să rămână deschisă din mai multe motive. Um, Comisia vorbește despre competențele proprii și evaluare, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să vedem că nu se respectă um, legislația europeană, nu se respectă directiva cadru deșeuri, nu se face separa, separarea uh, corectă a deșeurilor în mediul urban, etc. Așadar, cumva, nu se procedează la această separare a deșeurilor, nici la o gestiune bună a acestora. Deșeurile, de preferință, sunt fie arse, deci incinerate, fie uh, îngropate după ani de tăcere. Avem în sfârșit cifre în 2015 uh, cifrele arată că nu s-a respectat directiva uh, europeană în materie. Dar uh, este clar că nu se respectă obiectivele minime fixate în europeană adică cei 50% pentru 2020. Doamna președinte, intervine, vă rog frumos, v-am dat uh, un minut jumătate, ați depășit doamna care intervine. Această petiție a dispărut în mod misterios și, da, nu pot să vă dau cuvântul în numele petiționerilor pentru că nu sunteți dumneavoastră reprezentanta acestora. Uh, vă rog frumos, spune doamna președinte, aș dori să dau cuvântul și altor co colegi uh, doamna continuă. Sunt membru acestei comisii și am dreptul să termin și să intervin. Uh, domnul Preda are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, din partea mea, urmez uh, cele spuse de comisie. În iulie 2015, deja, deci acum trei ani, am avut o poziție, astăzi ea nu este decât uh, reiterată, în sensul că avem niște obiective naționale uh, atinse, dar nu pe plan regional. Încă o dată, în regiunea Galiția, Comisia nu poate să hotărască modelul de gestiune a eșeurilor urmat. Eu zic uh, să închidem această petiție. Poate unii vor să o folosească pentru campania electorală, dar nu este cazul. Comisia Petiții nu este un uh, un loc unde putem să facem campanie electorală. În sfârșit, dau cuvântul doamnei Xenta Rodriguez. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, mi se pare că e vorba de un, uh, o acuzație aceasta pe care o faceți dumneavoastră, cum că s-ar face campanie electorală pe tema deșeurile, deșeurilor. În sfârșit, vreau să vă spun că planul actual de gestiune este complet ineficace. Mă refer la Sogama, uh, care a primit uh, milioane, sute de milioane de la fondul de coeziune uh, pentru gestiunea deșeurilor în această regiune, deci în Galicia și pentru ca să nu mai existe aruncări ilegale la groapa de gunoi a deșeurilor, astăzi această Sogama uh, rămâne o companie care contaminează deșeurile zilnic, uh, pânza freatică, camioanele descarcă în continuare deșeuri, avem și fotografii uh, și se vede foarte clar modul în care camioanele acestea circulă și descarcă uh, deșeurile, gunoaiele la grămadă, fără niciun fel de separare a acestora. Este clar că și activitățile agricole sunt afectate și sănătatea populației și așa mai departe. Mă refer la regiunea din Ordes, nu se respectă regiunea, uh, legislația europeană, practic. Comisia trebuie să acționeze și cu asta închei. Ă, aceste obiective fixate din directiva cadru trebuie să fie atinse și aș dori ca să nu mai existe proiecte aprobate care să permită astfel de practici în continuare. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Vreau doar să spun că informațiile pe care le-am primit se potrivesc pe deplin cu cele spuse de Comisia Europeană. Așa cum a spus și colegul de la PPE, toate măsurile de prevenție au fost respectate și tot ce figurează în Directiva Europeană de asemenea este respectat. Și vreau să spun că cât privește ierarhia deșeurilor, avem uh, prevăzut un plan de prevenție care vizează reciclarea, reutilizarea deșeurilor, să se respecte de asemenea și principiul poluatorul plătește, apoi valorificarea energetică a deșeurilor care răspunde unei exigențe europene. Iar cât privește emisiile, acestea sunt mult sub uh, limitele sau mediile uh, acceptate legal. În concluzie, eu aș spune că toate directivele europene în materie sunt respectate și articolul 6 din directivă de care, îl, de care vorbim aici, mă refer la cel din directiva privind eficiența energetică. Toată lumea a spus asta de la comisie. Eu zic că această petiție poate fi închisă pentru că considerăm că este o bătălie care trebuie să se poarte în Galicia și nu aici, la Parlamentul European, nu putem să devenim noi purtători de cuvânt uh, pentru o situație în care totuși situa- uh, lucrurile sunt respectate. Doamna Miranda, să știți că nu se respectă principiul de proximitate și eficiență în materie de gestiunea deșeurile. Pentru că e vorba de incineratoare, uh, nu asta se dorește pe plan european, nu-i așa? Producția de gaze de efect de seră a fost și a măsurată. Uh, s-au transmis informații la comisie. Datele din 2016 nu sunt suficiente, bineînțeles. Acum suntem în 2018. Petiția continuă să rămână deschisă și pe bună dreptate, pentru că trebuie să examinăm situația, cum a evoluat, evoluat aceasta din 2016 până acum. Mulțumesc! Să știți, doamna președinte, că nu vorbim despre o regiune. Galicia nu este o regiune. Este altceva. Mulțumesc foarte mult, dar văd că sunt niște divergențe de opinie aici cât privește statutul acestei petiții. Unde doresc să o închidem, alții să o deschidem. Eu zic să votăm. Cine dorește să menținem deschisă această petiție? Cei de la GUE și de la Verzi. Cine dorește ca ea să fie închisă? PPE Vă rog frumos să ridicați mâna, fiecare în parte. O luăm de la capăt. Cine dorește ca petiția să fie deschisă, să rămână deschisă? Nu, nu putem să facem un vot. Adică nu e nevoie să facem un vot electronic. 1, 2, 3, 4. Cine dorește ca această petiție să fie închisă? 1, 2, 3, 4, 5. Și cine se abține? Două persoane. Nu, 3. Și 5 pentru este la limită, dar totuși e o alegere democratică, așa că închidem această petiție. Trecem la următorul uh, subiect. Petiționarul nu va fi, nu este prezent. Trecem la punctul 9, petiția cu numărul 803. Vă atrag atenția asupra situației. Vă rog. Din sală, fără microfon, nu auzim uh, tot dialogul cu doamna președintă. We are, to, we are here for a quorum and uh, we are exactly... Că vorumul este întrunit. Suntem 12 persoane, precizează doamna președinte. Haideți să continuăm cu următorul punct. Petiția 803. I'm ask everybody to... At this point... Președinta, rog pe toată lumea să se comporte ca un adult în această ședință. On this petition. Intervenție fără microfon din sală. Point of order. Then it needs... Un punct de procedură, atunci așa să fie. Potrivit cărei reguli cereți cuvântul? Bun, foarte pe scurt atunci. Cred că petiționarii au așteptat 5 ani pentru petiția în cauză. 5 ani. 4. Au nevoie de un răspuns. Și cred că cel mai bun lucru e să poată să adauge elementele noi, rapoartele noi pe marginea acestei petiții înregistrate după 2016. Președinta întrerupe, acesta nu e un punct procedural. Doamnă Miranda, acesta nu e un punct procedural. Îmi pare foarte rău. Se întâmplă. Regulile democrației așa sunt. Uneori câștigi, alteori pierzi. Aveți dreptul să fiți dezamăgit atunci când pierdeți. Sunt de acord. Dar acum așa funcționează democrația. Și atunci haideți să trecem la petiția 803, punctul 9 de pe ordinea noastră de zi în ce privește noua lege din Bulgaria privind gestionarea deșeurilor și nerespectarea conexă a normelor UE în vigoare în acest domeniu. Petiționarul nu e prezent, dar comisia e aici și îi dau îndată cuvântul. Punctul 8 îl vom trata ceva mai târziu, spuneam, pentru că petiționarul încă nu a sosit. Acum dau cuvântul comisiei. Добър ден! Благодаря ви, госпожо председател. А, по време... <clears throat> Bună ziua! Mulțumesc, doamnă președinte! Atunci când petiția a fost introdusă pentru prima dată, Bulgaria adopta, era în curs de adoptarea unei <clears throat> noi legi privind gestionarea deșeurilor. Ea a intrat în vigoare în 2012 și a fost amendată de mai multe ori de atunci așa încât să respecte integral directiva cadru în ce privește gestionarea deșeurilor. Din moment ce transpunerea corectă a directivei e o prioritate pentru noi, noua lege a fost imediat evaluată dacă respectă sau nu directiva cadru. Au existat anumite diferențe, dar ca urmare a unui dialog fructuos între Comisie și autoritățile bulgare, legea națională a fost amendată corespunzător, așa încât directiva a fost până la urmă transpusă corect în legislația bulgară. Iată de ce Comisia a încheiat această procedură în octombrie anul trecut. Președinta, deschid cuvântul colegilor. Nimeni nu intervine, domnule Malinov? Eu cuvântul doar ca să confirm că lucrurile așa stau. Petiția datează din 2011, cred că a jucat un rol pozitiv și de dragul protocolului nu mi-amintesc să fi recomandat vreodată închiderea unei petiții bulgare, dar o fac acum. E o premieră, președinta. Cred și eu la fel și atunci putem ține seama de munca substanțială și de calitate uh, efectuată de comisie. Rezultatul a fost adoptarea amendamentelor necesare în legislația bulgară privind gestionarea deșeurilor și uh, Uh, ancheta EU Pilot a fost închisă în octombrie 2017, deci ca atare cred că a sosit în sfârșit vremea să închidem această petiție și uh, chiar cu optimism. O facem? Da. Mulțumesc foarte mult. A sosit petiția de la punctul 8? Nu. Atunci. Trecem la petiția 1408, punctul 10 de pe ordinea noastră de zi. Este vorba de respectarea legislației în domeniul mediului în ceea ce privește depozitele de deșeuri planificate în municipiul Montana, Bulgaria. Încerc să vă pronunț numele, dar nu mi-e ușor. Doamna Antoaneta Rizova Calapiș. Aveți cuvântul. Um, tazi petiție има три твърдения. Първото е свързано... Această petiție solicită trei lucruri. Pe de o parte, gestionarea deșeurilor planificate în municipiul Montana. Comisia a examinat uh, această problemă și nu a stabilit că exista nicio încălcare. Iată de ce uh, această parte a petiției a fost închisă. O a doua parte a petiției se referă la procedura urmată de justiția națională, precum și de autoritățile legislative, iar Comisia nu este competentă să intervină în astfel de probleme. Cea de-a treia solicitare din petiție se referă la accesul la justiție. Comisia a examinat posibilele încălcări în ce privește accesul la justiție în termen general, în termen detaliat, în ce privește planul sau exploatarea acestor uh, unități. Iar dacă concluzia e că există încălcarea legislației de mediu, atunci solicităm lansarea procedurii de infringement. Dar ancheta, după părerea noastră, uh, nu e asociată în mod direct cu petiția noastră, ci se ocupă de aspecte mai generale. Președinta, dorește cineva să intervină, domnul Malinov? Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că petiționarul este o mișcare ecologistă, Ecoglasnos numită, care poate Prima organizație de protecție a mediului în Bulgaria a început chiar în a, să acționeze încă înainte de căderea comunismului. Ca atare, este o organizație foarte fiabilă, membrii organizației sunt foarte activi și uh, se comportă echitabil. Am fost în legătură cu petiționarul și le-am atras atenția petiționarilor că reprezentanții comisiei au utilizat informațiile din petiția lor, dar le-am spus de asemenea în mod ferm că ei nu pot avea acces nu pot să nu capete acces la justiție și să nu fie tratați în mod just. În același timp, am subliniat că petiția datează de ceva timp și că ar fi ca să găsim un compromis. Putem lăsa petiția deschisă, dar uh, cu un orizont de timp rezonabil, așa încât petiționarii să ne poată aduce noi informații. Nu știu cum să mergem înainte, 3-6 luni maxim, iar dacă nu, atunci putem închide această petiție. Mai cred că ar fi bine să trimitem o scrisoare Inspectoratului Regional de Mediu și Apă, este o filială a Ministerului Bulgar pentru Mediu, ca să-i informăm că cetățenii bulgari se plâng că nu au acces potrivit legii și ca atare suspiciunile lor sporesc. Dacă facem această scrisoare, către filiala Ministerului, cum spunea, și oferim un interval rezonabil de timp pentru prezentarea de noi elemente, putem lăsa petiția deschisă. Maxim șase luni putem lăsa deschisă petiția, dar dacă decideți altceva, respectiv închiderea petiției, sunt și așa de acord. Mulțumesc, spune președinta. Eu cred că trebuie să facem următoarele. La fel ca dumneavoastră, domnule Malinov, sunt de acord, menținem petiția deschisă, dar uh, solicităm comisiei o actualizare în scris a investigației EU Pilot, care e în curs, dacă înțeleg eu bine. Deci nu putem închide pur și simplu petiția. Ea va rămâne deschisă și uh, urmărim ce se întâmplă cu ancheta. De asemenea, putem trimite scrisoarea despre care vorbeați către autoritățile regionale, arătând că nu doar Comisia urmărește cazul, ci și noi. E bine așa? Atunci așa facem. Și nu cred că obiectează nimeni. Prea bine. Petiționar la punctul 8 tot n-avem. we are ending up in a very difficult situation at the moment. Suntem într-o situație foarte dificilă, spune președinta. Punctul 8 este o petiție din România care, un petiționar care s-a pierdut prin Bruxelles sau ceva, ceva s-a întâmplat cu petiționarul. Persoana nu e pierdută prin clădire, ci undeva pe străzile Bruxellesului. Probabil, nu știm, sau pur și simplu s-a urcat în avion și s-a dus acasă. E un mister. Persoana nici nu răspunde la telefon. Asta e situația cu punctul 8 de pe ordinea noastră de zi. Și în ce privește următorul punct, anume punctul 11, pe petiția 1569, vorbim de o petiționară, Rana Moia, care nici ea n-a sosit. Și atunci ce ne rămâne de făcut? Aveți vreo sugestie? Elemente de interes public pe care ați vrea să ni le împărtășiți? Why don't we take a... Atunci, haideți să luăm o pauză de 5-10 minute. 10, să spunem 10 minute și să vedem ce se mai întâmplă. Deci, reluăm la 11 și 15 minute. O ah, puteți suna oricând pe mama, ea se bucură mereu de un apel de la noi. Sau de ce nu? Copilul. Sau mai degrabă să luați o cafea. Ne revedem la 11 și 15 și sperăm că petiționarul își va fi găsit drumul. Revedere! Nu am probleme, ești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

Now we can restart the meeting. I think it's everyone should be here in just a matter of Haideți să reluăm. Cred că toată lumea e prezentă. Pare rău pentru modul în care am lucrat. Știu că e prezentă doamna Iolanda Moia și mă bucur să vă pot ura Bun venit aici la petiția 1569, proiect de planificare urbană pe un sit contaminat în Stockholm. Aveți cuvântul, 5 minute. Cu microfon, vă rugăm. Ok, pasă. Ok, alo? Ok. Uh, bun. Euh, Bună ziua! După la câțiva de la crearea acestei petiții, depoluarea încă nu s-a finalizat. E greu de știut acum care uh, va putea fi impactul lucrărilor efectuate deja, dar o supervizare externă și independentă ne-ar ajuta mult ca să ne liniștească și asta până la finalizarea proiectului astfel. Vrem să ne asigurăm că sănătatea riveranilor va fi uh, preluată de guvernul luxemburghez. Iată de ce am venit azi aici, pentru a apăra acest dosar în numul, numele cetățenilor din cartierul meu din Luxemburg, chiar dacă, după alegerile comunale din octombrie 2017, Comunicare și transparența municipalității Luxemburg și a Guvernului Marelui Ducat s-a ameliorat. Atitudinea acum e mai pozitivă și mai colaborativă. Și acum am să vă explic motivul petiției. În anul 2015 am văzut că un proiect imobiliar a fost aprobat în perioada vacanței de vară și asta fără niciun fel de publicitate. Proiectul viza cartierul nostru, Pulvermul. În mod specific, viza zona industrială de 2,59 hectare, extrem de poluată, cu, printre altele, per, adică percloretilenă, tetracloretilenă și toluen, hidrocarburi volatile de asemenea de tip thinner și white spirit. Aceste substanțe sunt cancerigene, deci toxice pentru ființa umană. Percloretilena e un lichid la temperatură ambientă, dar se evaporă cu foarte mare ușurință în aer. În aer se poate condensa din nou și poate să penetreze solul și apa la eliminarea deșeurilor sau um, dacă rezervoarele de stocare subterană uh, au scurgeri, uh, substanțele se pot infiltra în apa potabilă. Asta înseamnă că aceste substanțe sunt respirate, băute și că se regăsesc în sol, în zidurile clădirilor Uh, și inclusiv în cele riverane zonei poluate. Aceste explicații sunt înfricoșătoare, dar și mai înfricoșător e faptul că fiecare din posibilitățile de poluare a avut loc în această zonă între anii 2001 și 2003. Municipalitatea Luxemburg cunoștea deja toxicitatea sitului în 1998. Cu toate acestea, primarul, primărița de la vremea aceea, Madame Polfer, a stabilit în 1999, împreună cu unul din proprietarii zonei industriale, niște discuții care au dus la construirea unor birouri temporare în anul 2000, după ce a obținut permisul de construcție de la Municipalitatea Luxemburg, atunci când domnul Paul Helminger a devenit noul burgmestru. Și asta fără uh, asanarea zonei. În 2002, primele simptome uh, în cazul a 60 de locatari au fost diagnosticate uh, tulburări de vedere, probleme respiratorii, pierdere de memorie și uh, sângerare uh, din nas. Contaminarea a fost dovedită de uh, întreprinderi experte în materie și a fost un scandal care a fost îndelung prezentat în presă. Abia în ianuarie 2014, proprietarul clădirilor, domnul Corceli, a fost condamnat penal și numai și numai pentru gestionarea și uh, prevenirea deșeurilor, numele sau nici măcar nu mai figurează la cazierul judici judiciar. Apoi, domnul Corceli, în 26 martie 2015, și-a vândut proprietatea la, către grupul Alfin. Paul Helminger era membru Consiliului de Administrație și în același timp membru în Consiliul Municipal. 29 iunie 2015, Consiliul Comunal al uh, Municipalității Luxemburg, cu aceeași primăriță, a aprobat modificarea Um, uh, și transformarea unei zone, a permis construirea unei zone rezidențiale pe acest sit industrial. Uh, vecinii alarmați s-au reunit pentru a protesta. Multe scrisori de protest au fost trimite um, către primărie și chiar către Ministerul de Mediu, dar uh, Mediator a trimis două, chiar și ombudsmanul a trimis două scrisori doamnei Polfer în 2016-2017 și nimeni nu a obținut niciodată vreun răspuns. Între timp, această petiție a fost creată în aprilie 2016. În primăvara 2017, construcția a început să, au început și, și la fel, irregularitățile Um, nicio informare, nicio transparență, niciun răspuns la plângerile noastre, inundări ale sitului. Vecinii uh, se plâng de răceli de durată, de um, murdărie și praf constant de pe șantier. Um, în timpul demolărilor, <clears throat> la niciun moment dat nu a fost curățată strada Uh, presa a venit să ne ajute. 30 iunie 2017, Marc Angel, membru al Consiliului Comunal, a pus o întrebare urgentă doamnei Polfer pe lipsa de transparență și de comunicare pe marginea acestui proiect. Ea a răspuns că nu a fost introdusă nicio plângere pentru, împotriva acestui proiect și că nu a existat nici transparență, nici comunicare, pentru că um, ea nu avea răspuns la toate întrebările noastre. 4 iulie 2017, deputatul Serge Wills, am să închei dată, a pus o întrebare parlamentară care viza controlul poluării uh, pe acest sit, precum și al apelor, uh, supravegherea sănătății lucrătorilor și a riveranilor. Răspunsul comun al Ministrului Mediului și al Ministrului Muncii a sosit în septembrie și a fost un răspuns surprinzător. Sănătatea riveranilor nu e responsabilitatea noastră, au spus ei atunci. Ehm, noi, ca vecini, ne-am simțit îndepărtați și neputincioși. Iată doar elementele pe care am putut să vi le ofer în cele 5 minute acordate. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc acum are comisiei. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, tot eu sunt. Spre deosebire de celelalte două petiții, unde era o problemă de principiu, aici avem un caz individual de posibilă nerespectare a legislației UE. Comisia înțelege îngrijorările petiționarilor îngrijorările legate de sănătate. Desigur, Comisia rămâne de părere că în acest caz concret, orice posibile încălcări ale legislației ar fi cel mai bine să fie analizate de autoritățile naționale la nivel național, pentru că acestea pot trata mai eficient aceste cazuri decât comisia, pentru că autoritățile naționale pot verifica situația locală și ele pot analiza cel mai bine deciziile autorităților locale. De aceea, și dat fiind faptul că din informațiile pe care le-am primit nu se poate trage concluzia că ar fi o încălcare evidentă a legislației europene și petiția nici nu pare să indice o problemă structurală de, de neimplementare a legislației, Comisia nu va uh, lua măsuri în cadrul acestei petiții. Mulțumesc, colegii au cuvântul. Cred că e un caz foarte clar. Nu pare să fie o problemă structurală de neimplementare a legislației. Comisia e de părere că, că autoritățile naționale sunt cele mai uh, potrivite pentru a trata această problemă. Deci, autoritățile cred că au fost mai cooperante recent și o evaluare la nivel național este modul de a, calea de a continua. Văd că nimeni nu se opune la propunerea mea de închiderea petiției. Așa vom proceda. Și atunci cred că putem Trecem mai departe. Cea anterioară, prima de fapt, numărul 8. Numărul 8, 581, presupuse reguli cu privire la colectarea și incinerarea de deșeuri medicale periculoase pe teritoriul României. petiționarul uh, nu a reușit să prindă avionul, nu, nu că s-a rătăcit la Bruxelles, ci nici n-a apucat să prindă avionul. Nu îi putem da, deci, cuvântul, dar trebuie să tratăm petiția. Îl invit pe reprezentantul Comisiei, domnul Diaz del Castillo, să ne lumineze. Mulțumesc, doamnă președinte. Există două aspecte aici. În primul rând, Conform documentației pe care o avem la dispoziție, autoritățile competente din România au luat măsurile potrivite, au dat amenzi pentru depășirea acestor emisii, pentru incinerare și pentru stocare, deci s-au luat măsuri de către autoritățile locale. Un al doilea aspect, petiționarul vorbește de activități mafiote și evaziune fiscală. Aici Comisia declară că nu avem competențe directe în acest sens și că deci problema ar trebui tratată de autoritățile competente de la nivel național. Ca regulă generală, Comisia aduce aminte că statele membre sunt primar responsabile pentru aplicarea legislației în, privire, în domeniul deșeurilor și să ofere suficiente căi de atac pentru o protecție legală corespunzătoare. Comisia este așadar de părere că autoritățile locale au făcut acest lucru în acest caz. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Nimeni? Petiționarul ne trimite imagini cu colectare uh, ilegală presupusă și Subiectul a fost acoperit de mass media în România. Acolo au fost prezentate argumente similare și este într-adevăr o situație în care Comisia nu poate spune că autoritățile n-ar lua măsurile potrivite, nu? Inspecțiile care au fost desfășurate la fața locului Petiționarul a cerut să aibă loc uh, inspecții și acesta este argumentul său. În ciuda activităților cunoscute ale companiei de tratare deșeurilor, situația este una delicată și vă rog pe dumneavoastră, dragi colegi, să-mi spuneți ce vrem să facem. O alternativă este să închidem petiția, dacă doriți să o păstrăm deschisă, e o altă alternativă dar am nevoie de îndrumări din partea dumneavoastră. Okay, if if nobody Jude Încerc să te ajut eu. Dacă petiționarul nu a putut fi prezent, pur și simplu dintr-o problemă de transport, cred că ar fi mai bine să păstrăm petiția deschisă și să așteptăm informații noi și să vedem într-o întâlnire ulterioară, poate a coordonatorilor, după ce vor fi studiate informațiile noi, dacă merită păstrată deschisă. Dar fără să-l uh, auzim, noi ne-am fi dorit să-l avem aici și atunci e foarte dificil. Nici colegii români nu sunt prezenți în sală. Deci e foarte dificil să luăm o decizie și nu m-aș simți bine să închidem uh, petiția în absența tuturor. Da, doamnă președinte, și eu simt la fel. Pe de o parte aș închide-o dacă nu, petiționarul nu a ajuns aici. Pe de altă parte, însă, chiar trebuie să gestionăm lucrurile mai atent. Să procedăm astfel, așadar. O păstrăm deschisă și trimitem o scrisoare autorităților române responsabile cerându-le părerea și le atragem atenția asupra faptului că e conform petiționarului, un caz în continuare deschis, în desfășurare. S-ar putea să nu fie ilegal, spune Comisia, dar nici în între, nici în conformitate completă cu legislația UE. Să îi facem să înțeleagă că urmărim cazul. Sunteți de acord? Bine, așa vom proceda. Mulțumesc Comisiei pentru informare de, informarea de până acum. Bine. Și astfel se încheie prima parte și ne revedem la două și jumătate. 7. Nu se corectează, doamnă președinte. Acum mergem la audiere. Sala, sala 5. Aștept, apăsați 5 în lift și găsiți sala. And the meeting starts at 11.50, so it... Acea întâlnire începe la 11.50, deci aveți 18 minute să vă adunați și să ajungeți la etajul 5.